conexión, fuera esto. Good morning. Thank you for being here. <laughs> Thank you. Bună dimineața. Bună dimineața. Vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți. Bună dimineața tuturor. Haideți să începem pentru că avem câteva mm, puncte pe ordinea de zi, nu sunt foarte lungi, nu avem ordine de zi prea încărcată, dar totuși avem ceva de discutat adop, ad, adoptarea ordinii de zi, câteva modificări. În primul rând, um, activitățile grupului de monitorizare în ceea ce privește democrația, statul de drept și drepturile fundamentale a fost uh, amânat și a fost adăugat un nou punct pe ordinea de zi și anume raportul de valoare Frontex în ceea ce privește operațiunile de returnare efectuate în a doua parte a semestrului 2019 um, foarte probabil va fi ultimul punct de pe ordinea zi. Apoi, comunicările președintelui, interpretarea. Știți că avem un regim lingvistic cu 8 limbi. Mm. Um, și scuzele noastre de rigoare pentru limbile în care nu avem interpretare. Dacă nu sunt obiecții, adoptăm și procesul verbal al reuniunilor. Trecem la primul punct important de pe ordinea de zi, vot știți cum se desfășoară lucrurile acum. Deja ne-am obișnuit puțin, nu e prima dată. Punctul 4. Recomandarea pentru o decizie a Consiliului, deschiderea negocierilor între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă pentru agențiile de Poliție naște Europol, pentru combaterea um, infracțiunile um, crimelor grave și terorismului. Raportorul este Analisa Tardino. Aș dori să vă aduc aminte că membrii care participă la vot uh, au uh, acum uh, o adresă de mail în care au, fost, în care au primit notificarea deschidere votului pe marginea a două dosare. Haideți să verificăm existența quorumului. Trebuie să verificăm quorumul, nu? Încă nu. Dar oricum, membrii, um, colegii noștri alături de noi de la distanță sunt uh, rugați să apese uh, uh, butonul pentru a ști că sunt alături de noi. Să sperăm că se va întruni quorumul necesar pentru vot. Încă nu. Avem nevoie de încă un coleg. Da, la timp. Vă mulțumesc. Avem quorumul necesar. Deci votul este uh, de- declarat deschis uh, acum. Pe marginea raportului Tardino. și rezultatul va fi anunțat cât mai repede posibil. Știți foarte bine care sunt uh, regulile pentru votul la distanță. Haideți însă să începem acum cu inteligența artificială în chestiunile uh, penale utilizate de poliție și de autoritățile judiciare. Um, domnul Ciuhodaru este raportor și dumnealui ne va prezenta proiectul de raport. Va avea la dispoziție câteva minute, șapte minute, haideți să spunem, după care va veni rândul raportorilor din umbră care vor putea să se pronunțe, să reacționeze în urma prezentării acestui uh, proiect de raport. Am dedicat acestui punct uh, o jumătate de oră astăzi, deci haideți să vedem dacă domnul uh, Ciuhodaru uh, este gata să înceapă această discuție. Vă rog să apăsați uh, butonul speak. There you are, Mr. Aveți cuvântul, domnule Ciuhodaru. Nu, îmi pare rău, dar nu vă auzim. Nu știu, puteți să uh, ridicați volumul microfonului, domnule Ciuhodaru? E în ordine? Mă puteți auzi? Is the volume? We thank you for that. Uh, vă, mul- vă, vă mulțumim dacă uh, măriți uh, volumul, deci butonul speak și dacă se poate să porniți și camera. Da, vă putem auzi, spunea domnul președinte, dar uh, nu vă putem vedea. Vă vedem, dar nu... Vă auzim, dar nu vă vedem. Din păcate, nu vă putem uh, vedea în continuare. Dacă puteți să apăsați pe uh, butonul uh, cu simbolul camerei. We saw you before. You... Mai înainte vă văzusem uh, prima dată când v-ați uh, conectat. We don't see you. Can you can you do something? În continuare nu vă putem vedea. I have the camera on, but uh, the device don't work with your system. I see. Da, Camera este pornită, dar din păcate ceva nu funcționează. I think it's not my problem in here. It's from the technique. Okay, then if we can hear you. Now restarting the system. Okay, if you can hear me, I can. Talk. Yes, now we see you and we hear you. There you are. It's perfect, Mr. President. Acum vă putem uh, auzi și vedea. Pot vorbi acum? Spune domnul Cihodaru. Da. Onorată Comisie, cine renunță la libertate pentru o formă de siguranță nu merită niciuna dintre ele, dar riscă să le pierdă pe amândouă. Acest raport vine să răspunde unei provocări majore, iar motivațiile acestui demers sunt clare. Pe de o strategică, inteligența artificială, utilizată deja cu succes în multiple domenii, de la medicină până la meteorologie, iar uh, pe de altă parte utilizarea acestei tehnologii în acest domeniu uh, riscă să ne ducă pe un teren extrem de sensibil. Pentru prima dată acest raport uh, pune în balanță beneficiile potențiale cu efectele și riscurile utilizării tehnologiei acestei inteligențe artificiale în dreptul... Excuse me, excuse me, Mr. Chilaro.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 pentru prima dată acest uh, raport pune în balanță beneficiile potențiale cu riscurile și efectele utilizării inteligenței artificiale în uh, dreptul penal și de către autorități și oferă soluții și principii pentru ca această tehnologie de vârf să asigure siguranța pentru toți cetățenii. Cele trei principii pe care le-am enunțat și care sunt extrem de importante sunt cele care țin de siguranță pe de o parte, cel etic și cel care prevede uh, modalitatea de control în astfel de situații și insist pe faptul că factorul de control este extrem de important, decizia umană trebuie să fie controlabilă, iar potențialul de contestare a unor astfel de decizii trebuie să existe și să poată fi pus în practică. Iar soluțiile pentru a pune în practică aceste trei principii sunt cât se poate de clar. Pe de-o parte vorbim despre transparență și recomand încă o dată ca acești algoritmi să poată fi verificați, pentru a nu se duce la abuzuri sau la alte eh, potențiale discriminări pentru cei eh, sau asupra cărora se folosește această inteligență artificială. Iar pe de altă parte, de fiecare dată ar trebui să vorbim despre un studiu de impact și pe de altă parte de audit periodic, pentru ca o tehnologie cu potențial benefic să nu se transforme în ceea ce nu ne dorim, într-o tehnică de supraveghere în masă. Tocmai de aceea, în finalul acestui raport, propunem un moratoriu pentru acea tehnologie, utilizarea acestei tehnologii în identificarea facială și credem că o dezbatere publică, inclusiv cu soluții găsite în această comisie, sunt uh, opțiunea sănătoasă pentru ca acest demers să poată fi pus în practică. Revin la ideea de la care am început și cred că uh, cine renunță la libertate pentru o formă de siguranță nu merită niciuna, dar riscă să le piardă pe amândouă, dar sunt convins că împreună cu dumneavoastră, onorată comisie, vom face ca inteligența artificială să poată fi aplicată corespunzător și în acest domeniu extrem de sensibil. Vă mulțumesc! Are you done, Mr. Chiudoru? Ați terminat, domnul Ciuhodaru? Vă mulțumim. Now, we open the floor for the shadows. Vă mul- mulțumesc. Dăm cuvântul acum raportorilor din umbră. Domnul Peters, sunteți aici? Da, sunt aici. Uh, și da, și am găsit și butonul uh, speak, domnule președinte. În primul rând, permiteți-mi să îi mulțumesc raportorului și echipei sale pentru uh, Uh, textul prezentat, acest uh, dosar este unul foarte important, ținând seama de modul profund în care inteligența artificială ne va schimba uh, societatea, inclusiv activitatea forțelor polițienești și autorităților judiciare, este extrem de important să ne asigurăm că valorile pe care se fondează Uniunea Europeană, demnitatea oamenilor, democrația, statul de drept, drepturile fundamentale sunt Uh, respectate și în contextul inteligenței artificiale, mai ales când aceasta este gândită, um, uh, folosită um, și este bine să vedem că raportorul este de acord cu acest obiectiv. Există câteva uh, câteva diferențe de abordare între noi și o să menționez două sau trei puncte de divergență. În primul rând, mi-aș dori ca în raport să se menționeze uh, interdicția astfel, um, pentru ca inteligența artificială să facă anumite profiluri, așa cum a cerut uh, grupul de experți de la Comisia Europeană, mai ales în uh, domeniul uh, Uh, forțelor poliționești s-ar pierde autonomia, nu s-ar respecta principiul nediscriminării și nu ar fi aliniată valorilor europene. Eu nu cred că există vreo aplicație prin care uh, vreo, vreun domeniu în care această tehnologie ar aduce plus valoare uh, plus valoare Uniunii Europene. Eu nu susțin un moratoriu în ceea ce privește dezvoltarea recunoașterii faciale, uh, ar trebui ca toată lumea să recunoască că această tehnologie este de mare risc și ar trebui să fie însoțită de uh, garanții puternice, limitarea uh, datelor, securitatea datelor colectate, responsabilitatea, controlul, modul în care sunt folosite aceste date. Um, utilizarea acestei tehnologii nu ar trebui să fie discriminatorie, discriminatorie ar trebui să fie transparentă, să uh, aibă loc într-un uh, scop anume definit în uh, legislația națională și în cea europeană. Însă aș dori să aduc aminte tuturor că deja această tehnologie este folosită în mai multe situații, de exemplu pentru a uh, căuta baze de date pentru a identifica victimele care fac obiectul trafic de persoane sau minorii care Uh, fac obiectul unor abuzuri sexuale. Aș avea și mai multe puncte, domnule președinte și domnule raportor, la care aș putea să mă refer, însă sunt convins că vom ajunge la un raport foarte bun după ce uh, vom discuta toate aceste puncte și după ce vom putea să depunem și câteva amendamente. Mulțumesc, domnule Peters. Am înțeles că raportor din umbră din partea Renew este domnul Tudorache. Uh, sunteți pregătit, domnule Tudorache? și alături de noi. Sper. Vă rugăm să apăsați uh, butonul Speak. Da. Mă vedeți? Da. Foarte bine. Aș dori să încep, în primul rând, prin a mulțumi raportorului domnului Ciuhodaru mi se pare că uh, raportul uh, pre- prezentat de dumneavoastră este unul uh, echilibrat, reflectă mai multe preocupări exprimate în comisia noastră legate de inteligența artificială. Desigur, trebuie să începem prin a spune că este o tehnologie utilă, pe care în continuare trebuie să o încurajăm pentru că are aplicații, utilizări, beneficii în multe domenii ale existenței vieții, vieții și economiei noastre, însă când vine vorba de forțele polițiene și autoritățile judiciare, asta este o chestiune puțin diferită, foarte delicată și unde trebuie să fim uh, atenți. Și îmi place abordarea generală a raportului și cele spuse în general de colegi. Atât autoritățile polițienești cât cele judiciare, desigur, ar putea să beneficieze de pe urma um, instrumentelor, algoritmelor care permit um, uh, căutarea unor baze de date de mari uh, dimensiuni în activitatea lor și mai ales când vine vorba de forțele polițienești, utilizarea este evidentă. Însă, ținând seama că ambele autorități, cât cele polițienești cât și cele judiciare, lucrează cu oameni, uh, cu afectează libertățile, drepturile oamenilor, trebuie să fim foarte atenți și trebuie să fim pregătiți să introducem niște reguli foarte clare. La un moment dat în cariera mea am fost și eu un judecător și știu că nicio mașină, indiferent cât de puternic este algoritmul care stă la baza funcționării sale, nu poate înlocui uh, o, un om atunci când vine vorba de uh, luarea unor decizii care au impact asupra drepturilor um, unei um, ființe omenești. Deci tocmai de aceea în acest domeniu specific trebuie să fim extrem de atenți. S-au spus multe despre um, recunoașterea facială. Aș generaliza puțin subiectul când vine vorba de date biometrice. Uh, modul în care inteligența artificială afectează datele biometrice. Trebuie să insist Um, să fim foarte, foarte atenți în acest domeniu, așa cum a spus domnul uh, Peters, raportor din Umbra. Um, există utilizări deja ale acestei uh, tehnologii care au un caracter uh, foarte intrusiv și mai ales autoritățile publice trebuie să fie atent monitorizate și controlate din, din acest punct de vedere indiferent că este vorba de forțe noi sau autorități judiciare. Când această tehnologie uh, este utilizată, ar trebui să existe niște criterii, niște norme foarte clare care să ne permită să verificăm dacă uh, intervenția publică folosind această tehnologie a respectat aceste criterii. Mulțumesc, domnule Tudorache. Dau acum cuvântul Um, rap- raportorului din uh, umbră, din partea uh, verzilor. Vă aduc aminte că aveți la dispoziție uh, două minute. Doamna Delbos, în numele domnului Breyer, Nu, se pare că nu. Deci trecem la raportorul din umbră din partea ID, domnul Van den Drische. Nici dumnealui nu este alături de noi. Nu știu dacă Domnul Bușade, din partea ECR, este alături de noi. Si. Sunteți gata? Da, haideți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și, bineînțeles, țin să-i mulțumesc și raportorului pentru munca efectuată. Da, utilizarea corectă și proporționată a acestor instrumente poate îmbunătăți foarte mult securitatea cetățenilor în statele membre, deoarece astfel se, combate mai, se combat mai ușor anumite infracțiuni și delicte. Terorismul se îmbunătățește controlul frontierelor pentru a combate migrația ilegală, de pildă, sau traficanții. Însă există multe sisteme diferite care folosesc inteligența artificială, recunoașterea facială, lectura de pe buze sau uh, monitorizarea rețelor sociale sau sistemele de vigilanță. Și asta este tocmai uh, problema. Există riscul utilizării masive de către guverne ca instrumente de vigilanță și asta trebuie să combatem noi. Am văzut-o cu criza coronavirusului. Anumite guverne de stânga din Europa au folosit toate mijloacele de care dispuneau pentru a încerca să obțină un control social masiv pe rețelele sociale. Și în acest proiect de raport se vorbește despre monitorizarea rețelelor sociale pe care trebuie să o evităm. Ar fi bine de asemenea ca în ultima fază de redactare să se, mențion- să se elimine anumite trimiteri ideologice pentru a avea un text tehnic adecvat pe care să-l poată sprijini și grupul ECR dacă guvernul uh, se implică, cu toții suntem aici vulnerabili. Deci ar trebui să eliminăm toate acele categorii sociale, rasiale din raport, deoarece vulnerabilitatea ne afectă pe toți cetățenii europeni. Vă mulțumesc foarte mult și țin să spun de asemenea că e un subiect fundamental și e absolut uh, necesar să se folosească criteriile de necesitate, proporționalitate și transparență, însă trebuie evitate toate distincțiile de caracter ideologic, deoarece toți europenii suntem egali, indiferent de sexul nostru, de rasa sau culoarea noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Bușade. Cu eșarul. Mutis. Acum trecem la doamna Cornelia Erst, raportoarea din partea grupului GUE. Doamnă Erst? Ok. Yeah. okay. So you haven't does vote. Ia, fie da. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului raportor. Avem un raport uh, foarte bun, uh, o bună bază de plecare. Așa cum au spus uh, colegii, este, obiectivul nostru este să-l îmbunătățim. Ca și alți antevorbitori, aș dori să spun că, într-adevăr, inteligența artificială e o revoluție, ne oferă foarte multe posibilități, uh, dar uh, vine și cu provocări. Uh, s-a văzut deja în anumite țări Uh, anumite, uh, există anumite practici, uh, de exemplu, se folosesc datele pentru evaluarea oamenilor atunci când săvârșesc o infracțiune, deci cred că este foarte important să abordăm toate chestiunile când vorbim despre inteligența artificială, nu doar aspectele tehnice. Și eu aș dori să spun că în ce privește uh, folosirea inteligenței artificiale și în domeniul uh, urmăririi penale, trebuie să ne punem uh, întrebări legate de uh, întrebările etice. Nu e suficient uh, doar să folosim această tehnologie fără opre, opreliști. Trebuie să ne punem întrebările uh, etice, care sunt foarte importante. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că uh, trebuie să uh, evităm uh, supravegherea în masă și uh, discriminarea. Uh, sunt uh, aspecte foarte importante în domeniul recunoașterii faciale. Nu știu dacă putem avea o, o, un moratoriu care să ne asigure că punem capăt acestei proceduri care nu este încă perfectă. Deci trebuie să interzicem uh, recunoașterea facială în uh, spațiile publice. Deci eu cred că avem nevoie de un temei juridic, juridic foarte important, uh, un domeniu de aplicare delimitat și, în fine, aș dori să mai spun că trebuie să vedem cum putem să Uh, avem uh, softuri uh, adecvate. Pentru mine această dezbatere este foarte importantă pentru a ne asigura că uh, punem capăt uh, observării în mass media sociale și toate aspectele legate de inteligența artificială. Trebuie să ne punem întrebarea, ne dorim o astfel de, o, de uh, observare sau de urmărire, pentru că cred că e un fenomen periculos. Mulțumim! Să vedem dacă ceilalți raportori alternativi care nu erau conectați sunt pregătiți. Doamna Gwendolyn, Delbos Corfield, ceilalți nu știu dacă sunt uh, conectați, dacă sunt online. Nu. Atunci mergem mai departe, pentru că încă mai avem colegi care s-au înscris la, la cuvânt și au exprimat disponibilitatea să intervină. Vă rog, doamna Invelt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului raportor. Aș dori să încep uh, cu o observație generală de fiecare dată când promulgăm uh, legislație avem o abordare academică cumva și cumva uh, nu ne gândim la felul în care legile sunt puse în aplicare. Când vorbim despre recunoașterea facială în uh, scopuri penale, știu că e folosită de forțele polițienești în pofida faptului că Uh, autoritățile naționale și europene de supraveghere consideră că avem de-a face cu o încălcare a regulilor privind uh, protecția datelor. Este o companie care se numește Clearview, care oferă astfel de servicii de uh, recunoaștere facială și o funcție de căutare folosită de către forțele polițienești. Și e foarte important că atunci când adoptăm textele legislative, trebuie să ne asigurăm că uh, utilizarea de către poliție este transparența. Deci dacă noi nu putem să verificăm uh, dacă forțele de poliție respectă uh, legea, atunci legislația noastră nu are niciun sens. Trebuie să ținem cont și de acest aspect atunci când uh, promulgăm legi. Trebuie să avem mijloace concrete de a le pune în aplicare sau uh, de a trage la răspundere autoritățile de însărcinate cu aplicarea legii, să facem controle, verificări și trebuie să avem o componentă puternică, deci transparență, răspundere legată de punere în aplicare. Mulțumesc! Colegul Franco Roberti se pare că este s-a înscris. Domnule Roberti, aveți cuvântul. Buongiorno, grazie. Bună dimineața, mulțumesc, Juan Fernando. Eu sunt raportor de număr în Comisia Juri pe subiectul inteligenței artificiale. Prin avizul pe care îl formulăm noi, cred că ne vom aduce o contribuție semnificativă lucrărilor Comisiei Libe și acestui raport. Acum aș vrea să prezint uh, câteva elemente importante din punctul meu de vedere. În primul rând, suntem cu toții de acord, așa cum s-a spus deja, că în faza uh, judiciară, civilă și penală și pentru arestul preventiv, uh, această tehnologie poate fi un sprijin util pentru un judecător, însă judecătorul niciodată nu are cum să fie înlocuit de mașină și mai ales în domeniul penal, activitatea intelectuală a judecătorului nu are niciodată cum să fie înlocuită de un algoritm. Acum, în ceea ce vrește alineatul 7 din raportul domnului Ciuhodaru, se vorbește acolo despre faptul că inteligența artificială trebuie să respecte orientările din Carta Etică a Consiliului Europei. Sunt niște principii foarte cunoscute. Vă reamintesc unul, garantarea controlului uman uh, din partea utilizatorului. Și aș mai adăuga încă un principiu fundamental, independența judecătorului care asigură egalitatea cetățenilor în fața legii, element pe care se bazează statul de drept. Pe lângă aceste, aceste principii trebuie clar uh, exprimate și o spunem în raport. Atât uh, persoane private, publice, deci trebuie să respecte aceste orientări și atunci când se dezvoltă serviciile de inteligență artificială trebuie să țină cont de aceste principii. Deci toți actorii din procesul civil și penal trebuie să fie supuși, trebuie să controleze tot timpul procesele decizionale care se fac cu ajutorul inteligenței artificiale. De asemenea, e nevoie de o normă care să instituționalizeze principiul de independență a programatorilor, deoarece programatorii sunt cei care uh, prestabilesc selectarea datelor și informațiilor pe baza algoritmelor. Ei sunt cei care stabilesc și criteriile de evaluare și structurile de luare a unei decizii. De aceea trebuie elaborate niște norme de conduită clare pentru uh, aceste persoane, pentru a vedea cum este proiectată utilizarea inteligenței artificiale. De asemenea, trebuie asigurată transparența, trebuie să ne dăm seama că uh, există multe societăți care gestionează aceste sisteme de inteligență artificială, deci trebuie să fie controlate și să există o transparență. Și un ultimul punct. În ceea ce privește procedura și dreptul de apărare, alineatul 2 din raport, nu ar trebui să lipsească acolo o trimitere la uh, dreptul părților cu privire la colectarea datelor. Vorbim aici de poliția de prevenție, de evaluarea probelor penale, de evaluare a nivelului de periculozitate socială a individului respectiv. Și chiar dacă se face această evaluare cu privire la riscul de recidivă, judecătorul nu are cum să fie ajutat decât de un algoritm care să nu fie părtinitor în ceea ce privește modul de evaluare și de selectare. Deci acestea sunt cam ideile noastre și vă vom transmite, bineînțeles, amendamente. Mulțumim și spor la treabă. Mulțumim, domnule Roberti. Acum trecem la comisie. Domnul Onidi din partea comisiei este prezent astăzi aici. Sunteți în sală, domnule Onidi? Puteți interveni? Sau conecta, de fapt, cred din partea comisiei. Apăsați pe butonul Speak. Speak button. Trebuie să apăsați pe butonul Speak. Mă bucur să vă văd că sunteți la Bruxelles, domnule președinte. Sper cât mai repede cu putință să particip și eu la reuniuni din sală o intervenție foarte succintă din partea noastră. Aș dori în primul rând să uh, mulțumesc domnului raportor și firește tuturor celor care și-au adus contribuția la acest raport. E un raport foarte important pentru că avem un subiect important, dificil, s-a spus deja, dar uh, în uh, cadrul consultărilor, a dezbaterilor, lipsea acest, această contribuție care vizează uh, folosirea judiciară și în contextul aplicării legii a inteligenței artificiale. Și în acest sens, acest proiect de raport este extrem de util. Considerăm că este important pentru că uh, infractorii folosesc tot mai mult uh, noile tehnologii, inclusiv inteligența artificială și e răspunderea noastră să punem la dispoziția autorităților judiciare și de aplicare a legii cel puțin instrumente asemănătoare, dacă nu chiar mai performante decât au infractorii. Constatăm însă și că inteligența artificială ne permite să uh, vedem uh, mai bine ce se folosește, care sunt uh, tipurile de date, care sunt folosite, tipurile de informații care sunt analizate pentru cei care reprezintă un risc pentru societatea noastră. Deci avem de-a face cu un instrument foarte util care ne va permite să uh, avem o abordare mai țintită, nu doar generală, a analizei datelor și care să ne ajute să uh, respectăm și uh, dreptul la viața privată, dar și drepturile fundamentale în general. Constatăm că statele membre, într-adevăr, fac progrese nu numai în uh, punerea în aplicare a inteligenței artificiale în uh, domeniul judiciar și al aplicării legii. Deci, cred că Uniunea Europeană are de-a face acum cu oportunitate, dar și uh, un rol de jucat pentru a se asigura că aceste inițiative naționale nu doar respectă drepturile fundamentale și legislația generală în ce privește protecția vieții private, dar sunt uh, cât mai uh, eficiente cu putință. Și, în fine, considerăm că este important să dezvoltăm acest cadru aici în Europa pentru a uh, găsi soluții europene care să poată să fie folosite de către forțele de poliție, de către procurori, de către judecători și nu să folosească soluții uh, uh fabricate altundeva, în China sau în altundeva. Uh, în fine, unii dintre dumneavoastră au făcut o aluzie legată de un cadru legislativ. Noi considerăm însă că deocamdată nu trebuie să uh, venim cu un cadru legislativ specific pentru folosirea inteligenței, inteligenței artificiale de către uh, autoritățile de punere în aplicare a legii și autoritățile judiciare, dar trebuie să fim foarte vigilenți și doamna Sofie Infeld și alții vorbitori au spus că trebuie să ne asigurăm că se respectă pe deplin uh, textele registente, uh, Regulamentul General privind protecția da, datelor, Carta privind drepturile fundamentale. Serviciul juridic uh, al Parlamentului a publicat în urmă cu o săptămână un raport în care explică în felul în care cadrul Uh, de deci regulamentul GDPR e compatibil pe deplin cu inteligența artificială, deci obiectivul nostru nu este să propunem un nou cadru, ci eventual să îl adaptăm pe cadrul uh, existent și eventual să venim cu câteva linii directoare. Și dezbaterea pe care ați avut-o cu domnul comisar Reinders în legătură cu uh, rolul comisiei în ce privește aplicațiile de detectare a infectărilor cu COVID, ar putea fi un exemplu de valoare adăugată cu care am putea veni cât mai repede cu putință pentru a pune jaloanele necesare când se folosește inteligența artificială. Deci, noi considerăm că nu avem nevoie de legislație nouă, ci să ajustăm puțin uh, legislația existentă și, bineînțeles, foarte multe linii directoare, multă călăuzire și vigilență în legătură cu moratoriul propus, e un aspect care încă face obiectul dezbaterilor și a consultărilor. Noi considerăm că e mai bine să folosim și unii dintre dumneavoastră ați spus deja, recunoașterea facială este folosită deja de anumite autorități, ci să recadrăm acest domeniu să ne asigurăm că nu se încalcă drepturile fundamentale și să nu uh, impunem un moratoriu care s-ar putea să uh, nu permită uh, o experiență foarte utilă. Mulțumesc pentru atenție și pentru invitație. Mulțumim, uh, domnule Onidi. Înainte de a da cuvântul uh, raportorului pentru concluzii succinte, domnul Delbos Corfield s-a conectat. Doamna o rugăm dacă se poate să intervină cât mai uh, succint, pentru că timpul ne presează, avem și dezbaterea cu privire la uh, Frontex, deci vă rog, dacă se poate foarte pe scurt, vă rog, aveți cuvântul. Mă auziți? Am înțeles. Îmi pare rău pentru problemele tehnice. S-au spus uh, multe din cele doream eu să menționez. Noi, verzii, doream să insistăm asupra faptului că trebuie să se respecte cadrul uh, juridic, dar s-a spus deja, s-a subliniat acest aspect uh, de mai multe ori în dezbatere deja. Am uh, luat exemplul delegației Libe care a fost în SUA în februarie unde au auzit că Cambridge și Massachusetts uh, și uh, New York, care au spus că au constatat practice discriminatorii rasiste și uh, care au fost constatate și în Los Angeles. Deci aceste exemple arată foarte clar că trebuie să fim foarte prudenți cu aceste sisteme, dar încă o dată observațiile deja au fost făcute de antevorbitorii mei. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ciuhodaru, aveți din nou cuvântul pentru uh, a conchide, dacă se poate, dacă sunteți din nou conectat. Yes, final point, Mr. Chiaru. Da, Madam, can you see me? Can you hear me? Hello? You can hear me? Yes, yes, we can hear you, we can see you. Go. Da, vă vedem și vă auzim. Puteți începe. Doar legile divine sunt uh, perfecte, restul sunt perfectibile, dar cred că astăzi am făcut un pas important în ceea ce înseamnă utilizarea inteligenței artificiale și stabilirea principiilor și modul în care le punem în practică. Nimeni nu-și dorește și eu sunt medic, medic de urgență și acum sunt la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu, ca drepturile fiecărui cetățean european să nu fie respectate și sunt cel care acel combate de fiecare dată și ministrul Ministerul Adevărului și tot ceea ce este menționat în acea celebră carte 1984. Tocmai de aceea facem un raport cât mai echilibrat și ați văzut că am toată disponibilitatea de a prelungi termenul de Domnule Ciuhodaru, s-a întrerupt conexiunea dumneavoastră. S-a întâmplat ceva. Puteți acum să încercați să ajungeți la concluzii, vă rugăm? Vom reuși să facem această, acest raport să de moment de răscruce, pentru că de inteligență artificială, pe de o parte, avem nevoie, iar pe de altă parte avem nevoie ca această inteligență artificială să nu afecteze nici măcar puțin drepturile cetățenilor europeni. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Chiaru, and that'll do. Vă mulțumim, încheiem acest punct. Trecem mai departe la următorul punct. Mulțumim, domnule Ciuhodaru, pentru contribuție, pentru munca la spital. Spor la treabă. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, este raportul de punere în aplicare a directivei privind returnarea. O chestiune delicată. Raportoarea noastră este doamna Tineke Stric, dar, din câte am înțeles, Vom avea o prezentare din partea Serviciului de Cercetare a Parlamentului European, efectuată de doamna Izabela Macer. Nu știu dacă este online. Am dorit să-i dăm cuvântul, după care vom da cuvântul doamnei raportor, doamna Tine Cheștric, și vom da cuvântul și colegilor care s-au înscris la cuvânt. Însă, Izabela, da, vă vedem. Am înțeles că sunteți cercetător specializat pe politici de migrație și de azil, cu un accent special pe politica, pe, pe politica de returnare. E un subiect uh, dezbătut și redezbătut la Parlamentul European, având în vedere revizuirea pendintă acestei directive privind returnarea în contextul noului pact uh, privind uh, migrația și azilul. Va fi recunoscător dacă v-ați uh, încadra în 5-6 minute ca să recuperăm timpul pierdut, pentru că avem mulți colegi care ar dori să intervină. Vă rog, aveți cuvântul. Bună dimineața, sper că mă auziți. Da, vă auzim. Vă vedem și vă și auzim. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună dimineața, domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. E o plăcere pentru mine să vă prezint uh, acest raport privind punerea în aplicare a directivei privind returnarea și mulțumesc Comisiei pentru această ocazie. Prezentarea mea va fi liberă și se va referi la partea a doua acestei uh, uh, a evaluării de impact pentru directiva privind returnarea. Voi prezenta obiectivele studiului, Uh, sfera de aplicare materială și geografică și câteva observații finale. Mi-ar fi plăcut să am timp uh, să discut metodologia sau recomandările politice, dar nu avem timp. Am pregătit însă diapozitive pe care vi le pot uh, pune la dispoziție. În ce privește obiectivele studiului, Comisia Europeană a publicat un raport cu privire la implementarea directivei în aprilie 2014 și de atunci încoace Comisia a definit obiectivul studiului, felul în care directiva privind returnarea este pusă în aplicare. Studiul s-a bazat pe 29 de întrebări regrupate în patru categorii care uh, reluau cele patru măsuri principale din directivă. În primul rând, returnarea, decizia de returnare, implementarea ei, interzicția de intrare și detenția. Stadiul a acoperit 10 state membre, Belgia, Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, Italia, țările de jos, Polonia, Spania și Suedia. E vorba de o treime din țările care implementează directiva. Deci, sfera de aplicare uh, a fost uh, extinsă. Haideți să vedem care sunt uh, principalele concluzii. Le voi, le voi prezenta în funcție de cele patru măsuri pe care le-am menționat. Vă invit însă să uh, studiați raportul, dacă doriți să amănunți subiectul. În ce privește decizia de returnare, studiul a concluzionat că autoritățile Uh, în, uh, evaluează situația înainte de lansarea procedurii de returnare. Mai mult, se pornește de la premisa că uh, riscul uh, de uh, returnare pentru persoana uh, care trebuie returnată a fost deja evaluat. Punctul 2. Copiii uh, neînsoțiți nu sunt returnați, dar sunt foarte puține țări care pun în aplicare această măsură. Implementarea, punctul 3, acestei decizii de returnare. Plecările voluntare dobândesc prioritate, dar, de fapt, măsurile uh, pe baza cărora uh, statele au uh, refuzat plecarea voluntară. Îmi pare rău, dar transmisia este foarte proastă, se întrerupe mereu sunetul. Unele țări pun în aplicare uh, decizia mână, în mână cu plecările voluntare, ceea ce de intrare interdicția de intrare implică costuri. Deci trebuie să, uh, să fie luate în considerare și uh, costurile. În ce privește detenția, ea se bazează în general pe valoarea individuală dar avem uh, o bază juridică amplă și astfel se poate justifica detenția. În unele țări există o listă uh, non-exhaustivă de criterii pentru detenție. Uh, măsurile nu se aplică în practică și unul dintre motive punctul 9 în multe țări detenția copil minorilor nesoțiți este interzisă, dar copiii ajung în centre de detenție datorită evaluării uh, foarte vagi a vârstei lor. Și ca în cazul interdicției de intrare, nu există date comparabile și agregate în ce privește folosirea detenției, deci practic este imposibil să evaluăm impactul detenției în ce privește eficiența returnării. În concluzie, studiul a identificat uh, um, uh, fenomene precum uh, detenția unor copii, folosirea uh, centrelor de detenție, dar există lacune de protecție. Se folosește refulmo fără decizie. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ne cerem scuze pentru calitatea interpretării legate de calitatea proastă a sunetului. Mulțumim foarte mult. O prezentare foarte utilă. Trecem la raportori acum și la raportorii alternativi. Doamna Striche, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Maiha pentru prezentare și pentru uh, raportul pe care l-a publicat. Trebuie să vă spun că atunci când am început să analizez uh, studiile în legătură cu directiva de returnare, mi-am dat seama foarte clar că ne lipsesc informațiile, ne lipsesc uh, rapoartele de implementare, în adevăratul sens al cuvântului. Ultimul raport e din 2014 pe acest subiect. Deși Comisia Europeană e obligată să facă rapoarte și studii de implementare odată la trei ani. Deci ne lipsesc aceste informații și aceste probe și tocmai acesta a fost și motivul pentru care Parlamentul European a spus haideți să o facem noi, să vedem noi care e situația. Și acum avem această sarcină enormă de a ne aduce contribuția la propunerea de reformare, recast. Deci trebuie să vedem cum sunt aplicate actualele reguli, să vedem care sunt uh, problemele exacte legate de returnări și de garanțiile aferente acestui proces. Studiul IPRS al Parlamentului European nu are mm, cum să înlăcuiască un studiu, o evaluare în adevăratul sens al Comisiei Europene. Deci cerem Comisiei să facă un astfel de studiu. Am avut de asemenea și o limitare în ceea ce privește țările studiate și am întâmpinat probleme legate de obținerea informațiilor corecte din partea statelor membre, deoarece statele membre ar trebui să trimită aceste date Comisiei Europene care trebuie să facă această dată. Deci parcă eram în catch 22. În orice caz, Apreciez foarte mult eforturile acestui studiu și rezultatele, deoarece chiar avem un raport din care putem afla lucruri utile și care ne arată exact cum anume aplică statele membre regulile din directiva de returnare. E foarte important să ne dăm seama că s-a făcut uh, studiu printr-o abordare calitativă de multe ori ne-am cam uh, concentrat pe cantitate, deci rata returnărilor, însă nu se spunea nimic despre factorii de reușită sau de eșec al acestui demers, deci nu aflam nimic despre asta. Mai mult, directiva cu privire la returnări avea și alte obiective, cum ar fi cel de a asigura garanții procedurale și principiul proporționalității. Și aici, uh, ratele, cifrele cu privire la rata de returnare nu ne ajută cu nimic. Deci chiar vrem să vedem cum regulile și principiul de proporționalitate sunt puse în practică. Asta ar trebui să facă, uh, față și, să facă parte și din uh, studiile cu privire la eficiența acestei uh, directive. Și să nu uităm că eficiența e obstaculizată de foarte multe clauze opționale, deci posibilități pe care le au statele membre de a avea o derogare de la regulile principale. Și o vedem la returnările voluntare. Acestea trebuie să fie prioritizate însă în, de-a lungul întregului procedeu. Însă putem vedea de asemenea cum se reduc sau aceste returnări voluntare sau chiar nu se recurge deloc de la ele în anumite situații și statele membre recur la această opțiune pentru a o face. Deci uneori nici măcar nu există returnări voluntare deloc sau acestea sunt eventual uh, regula. Deci lipsa acestora e regula. Mai avem încă o problemă. Interdicția de intrare a fost impusă. Asta ce presupune? Îi descurajează pe oameni să părăsească teritoriul țării uh, respective dacă se impune deci această intrare, această interzicție de intrare. Și asta e situația în multe state membre. Dar de ce să lăsăm să părăsești voluntar teritoriul unui stat membru dacă știi că după aceea vei avea o interdicție de intrare. Deci nu ești răsplătit că te întorci voluntar la tine acasă, ci ești pedepsit după aceea. Nu mai ai voie să intri pe teritoriul respectiv. Deci nu cred că este corect să se uh, aplice această interdicție de intrare în cazul unei returnări voluntare. Da, principiul proporționalității și al eficienței. Și încă un lucru, detenția. Detenția, la detenția ar trebui să se recurgă mm, dacă nu mai este nicio altă soluție. Și dacă aplici detenția, trebuie totuși să ai niște alternative viabile. Și vedem că unele state în legislație au așa ceva, însă nu pun la dispoziție aceste alternative. Să nu mai vorbim de aplicarea lor în cazuri individuale. Și astfel detenția ajunge să devină un proces automatic. Deci detenția e o regulă, nu o excepție. Mai ales când există riscul, se spune că există riscul de a, ca persoanele respective să se ascundă. Deci toate statele cam și-au formulat acest lucru ă, de unele singure, deci nu există un cadru general și nici nu se face o evaluare individuală în momentul în care se recurge la detenție. Acum, principiile, non-refulma, interesul uh, primordial al copilului, dreptul la reunificare familiei, reîntregire familială, asta nu se aplică. Și exemplul cel mai bun este că avem mulți copii care încă sunt în detenție în statele membre, deși din multe studii știm că detenția niciodată nu are cum să fie în interesul copilului. Ca să închei, domnule președinte, aș sublinia faptul că această directivă este adesea învinovățită pentru faptul că împiedică returnările. Noi nu am găsit nicio probă în acest sens, însă ceea ce am aflat este că alți factori s-ar putea să joace un rol uh, despre care însă nu se vorbește factori care sunt externi, cum ar fi cooperarea cu țările de origine, de pildă. Pe de altă parte, am avea nevoie, ar putea exista mai multă armonizare dacă derogările de la directiva de returnare ar fi aplicate într-adevăr ca excepții și s-ar respecta mai degrabă principiile generale și normele generale stabilite în directivă. Și ca să închei, solicităm Comisia Europene să acorde mult mai multă atenție respectării principiului proporționalității, garanțiilor procedurale. Acestea sunt la fel de importante ca și returnările efective și așa s-a și prevăzut când s-a elaborat directiva. Măsurile de coerciție întotdeauna afectează drepturile fundamentale și trebuie să fie justificate adecvat. Directiva, de asemenea, conține o prevedere cu privire la monitorizare. Și aici chiar cer Comisiei Europene să facă mai multe cu privire la monitorizare, să se asigure că există organe de monitorizare care să fie independente, care să-și poată desfășura activitatea în mod transparent și cu un mandat corect. Deoarece în multe țări acest mandat este restricționat și Comisia Europeană ar trebui să le protejeze acest mandat și drepturile și prerogativele Deoarece vedem în multe situații, uh, mai ales uh, la frontieră, și aici directiva de returnare permite neaplicarea directivei în regiunile de frontieră. Însă eu cred totuși că această directivă cu privire la returnare ar putea juca un rol mult mai important în ceea ce privește evitarea și uh, Um, obligarea statelor membre să respecte regulile și normele chiar și în regiunile de frontieră. Acum trecem la raportorii din umbră. V-aș ruga pe fiecare să respectați cele două minute, dacă e posibil. Începem cu domnul Paul Orangel de la PP. N-am spus că nu e posibil, dar totuși că nu putem face imposibilul. Da, e foarte greu să discutăm un astfel de subiect în două minute, după cum vă puteți închipui. În primul rând, eu nu aș spune că ne lipsesc chiar așa de multe informații. Și eu privesc cu puțin critic acest studiu. Sunt multe autoreferințe în el. Avem uh, raportul Europol anual, EASO, raportul EASO, evaluarea mecanismului Schengen, uh, Uh, raportul cu privire la operațiunile de returnare Schengen. Deci avem foarte multe informații pe care le folosim și nu le folosim deoarece concluziile sunt prestabilite cumva în acest studiu, înainte de a uh, vedea care sunt probele. În al doilea rând, fără o politică credibilă de returnări, nu vom reuși să ne apărăm și să-i protejăm pe cei care într-adevăr au nevoie de protecție. Și asta chiar e important. Salut munca raportoare, să eu n-aș lua pe calea pe care a luat-o dumnea ei. Eu nu aș spune că e nevoie de o abordare calitativă. Nu, avem nevoie de o abordare mai uh, cantitativă cu date dezagregate, dar nu avem nevoie de subiectivitate. Când se spune ceva care e uimitor în text auzi, uh, ce se scrie în text. Uh, interdicțiile de uh, intrare ar putea descuraja persoanele să părăsească voluntar teritoriul. Da, asta e clar. Dacă ai o decizie de returnare și poți să vii înapoi, bineînțeles ce faci? Tot te duci, pleci, vii și așa mai departe. Deci asta contravine dovezilor empirice. E o, o, preju- o prejudecată empirică și ideologică aici. Se spune chiar în ciuda declarației de la Malta, atât de iubită de grupul S&D și de Vers. Acolo se spune o returnare efectivă și rapidă este importantă. Și aș vrea să mai spun un lucru. Care ar trebui să fie obiectivul nostru? Implementarea acestei directive și să nu tragem concluzii cu privire la reformarea directivei. Asta e o procedură în paralel, e un alt raport. Acolo putem discuta despre politici. Aici ar trebui să ne concentrăm, să ne limităm la partea de punere în aplicare. Vă voi da un exemplu și mă voi opri. Dar totuși un exemplu. Această idee a examinării ex officio. Da, sunt de acord că puteți face o examinare cu privire la cadrul juridic. Hai să vedem, sunt sau au fost supuși la tortură, tratamente inumane sau pedepse inumane. Bine. Însă nu poți ști dacă cineva e musulman sau e persecutat sau e amenințat, dacă persoana respectivă nu solicită deci, uh, examinarea respectivă. Nu poți să te uiți la o persoană și să zici, a, din oficiu tu ești persecutat. Nu poți să zici asta ce văd eu în astfel de studii? Se folosește un principiu care e deconectat de realitate, care nu ține cont de ce se întâmplă în realitate. Când soliciți uh, azilul sau când ai un proces de returnare, o procedură de returnare în timp, bineînțeles că persoana care e, care face obiectul acestui, acestei proceduri, trebuie într-adevăr uh, să uh, își poată lua apărarea. Dar nu poți să faci asta ex officiu. Da, din ex officiu poți să zici că te uiți la legislație, dar dacă e o practică de tortură, dacă nu există autorități polițienești sau judiciare care pot să o facă atunci, persoana respectivă trebuie să invoce acest drept. Nu e ceva ce vine așa din oficiu. Procedura de azil deci dacă ți se refuză dreptul la azil, asta e o bună bază pentru a evalua nou refulmant. E o bază bună, dar ar trebui să se țină cont de asta, dar nu ar trebui să facem în paralel munca autorităților, să o facem de două ori. Deci eu cred că ar trebui să ne dăm seama că trebuie protejate drepturile persoane, dar nu trebuie să fim ideologici, deoarece până la urmă cei care chiar au nevoie vor avea de suferit de o ast- din cauza unei astfel de abordări uh, ideologice care contravine realității obiective. Da, eu înțeleg că subiectul e sensibil și vom avea și încă o altă dezbatere legată de asta, operațiunile Frontex de returnare prezentat de persoana care se ocupă de asta la Frontex, însă încercați, vă rog, să fiți cât mai concis și cât mai la subiect. Acum, doamna Ghiom de la SND, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ce trebuie spus de nou este că astăzi noi facem munca pe care ar fi trebuit să o facă Comisia Europeană. Singurul moment în care s-a făcut această muncă de valoare a fost în 2014. Ar fi trebuit să mai fie între timp încă două evaluări care n-au avut loc și justificările oferite, date pentru lipsa acestor studii, nu sunt deloc mulțumitoare. Și de altfel, ca și la alte dosare, nu doar că nu se face un raport cu privire la punerea în aplicare, nu s-a făcut nici studii de impact. Deci e cam grav, nu ce se întâmplă. Da, e important să legiferez bine în domeniul ăsta, mai ales că e vorba de chestiuni ce țin de viața oamenilor și abordarea pur cantitativă nu are cum să fie cea care se impună și e clar că lucrurile nu sunt înșoare. Da, acum s-a făcut acest studiu, îi mulțumesc Centrului de Studii din Parlamentul European pentru faptul că au făcut acest studiu, acum câteva elemente din raport. Dacă într-adevăr au loc returnările și care este eficiența acestora? Abordarea statelor se bazează pe numărul de returnări și nu pe durata acestora. Deci, cât, deci ne interesează mai mult cifrele și nu faptul că returnarea respectivă duce la um, rămânerea persoanelor respective în țara de origine. Deci nimeni nu vede după aia dacă persoanele respective se întorc din nou pe teritoriul statelor membre. Logica exprimată de domnul Rangel. Pe de altă parte, vedem că în, între statele membre există incoerențe și o lipsă de armonie în ceea ce privește funcționarea acestui sistem. Vedem cum detenția, de pildă, nu permite sporirea numărului de returnări. Și ce mai vedem foarte clar? Vedem, de asemenea, uh, incertitudinea juridică în care se află o mare parte de persoane. Deci nici nu pot să întoarcă, nici nu pot rămâne. Deci sunt așa, undeva... Uh, într-o zonă gri. Și de aceea eu salut o abordare calitativă și nu doar pur cantitativă în ceea ce privește returnările. Da, studiul acesta este foarte important, ne va ajuta în lucrările noastre cu privire la raportul doamnei Stric și cred că vom avea o serie de clarificări. Deci, în orice caz, eu și grupul uh, vă suntem alături, doamnă Stric, pentru uh, elaborarea acestui raport. Vă mulțumesc acum pentru Renew, doamna Sofie Indveld. Da, da, da, da. Mother Sophie? <laughs> da, nu mai există altă Sofie. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, raportorului pentru o treabă excelentă, pentru că cred că activitatea mm, dumnei ar trebui să o desfășurăm uh, de fiecare dată să luăm decizii politice bazate pe dovezi și mă surprinde puțin să aud PP-ul că o acuză pe raportare că ar fi ideologică ci din potrivă este vorba de prima dată când cineva chiar încearcă cu toată seriozitatea să uh, adune faptele necesare. Sunt de acord cu cele spuse de raportoare și de doamna Ghion vis-a-vis de proces. De fapt, Comisia Europeană ar trebui să colecteze aceste fapte Însă, uneori, faptele nu prea se potrivesc cu, nu sunt alineate cu dorințele politice ale Consiliului, deci Comisia uh, ignoră acest pas. Uh, dacă Comisia și-ar fi făcut treaba, nu va fi în această situație. Poate nici nu ar trebui să discutăm despre reformarea direct, direct, uh, directivei de returnare, ci despre o mai bună implementare a directivei privind returnarea. Și da, domnule Rangel, problema este că normele în vigoare nu sunt aplicate în mod adecvat. Nu este vorba de faptul că nu închidem prea mulți oameni sau că avem nevoie de, de interdicții de intrare. Problema este că deseori oamenii pot fi returnați datorită relațiilor pe care le avem cu statele terțe. Dacă doriți să discutăm fapte și nu ideologie, ar trebui să recunoașteți faptele. Acum, așa cum a spus și doamna Ghiom, nu doar rata returnărilor este importantă, ci și calitatea returnărilor, pentru că acest lucru garantează uh, dorința oamenilor de a rămâne acolo și de a nu reveni, pentru că o interdicție de a intra nu este o soluție. Am văzut rapoarte privind returnarea uh, minorilor în state ca Afganistanul, un dezastru. Uh, nu este vorba de ideologie, domnule Rangel, ci de un fapt. Și vă pot spune ce se întâmplă și din uh, țara mea. Au fost trimiși înapoi oameni în ciuda recomandărilor experților și apoi au fost torturați, uciși uh, din motive politice. Și când spuneți, când vă referiți la evaluări ex officio, sunt de acord cu dumneavoastră. Sper că veți aplica același principiu și când uh, discutăm despre principiul unor state sigure deci, mm, aș dori să-i rog pe cei din PP să nu ne țină lecții despre ideologie. Uh, ar trebui să discutăm și despre returnările voluntare, ar trebui să investim mai mult în această chestiune, în monitorizare, în reintegrare, în situația copiilor, în relațiile cu statele terțe, să ne asigurăm că acestea cooperează atunci când vine vorba de returnarea unor persoane. Din punctul de vedere al riscului de a ascunde anumite chestiuni, Desigur, este vorba de reformarea directivei privind returnarea. Eu cred că această chestiune ar trebui să fie strict definită, pentru că, cu toată sinceritatea, dacă este să văd modul în care anumite guverne din statele membre interpretează dreptul uh, european și dreptul internațional, uh, nerespectând legea internațională. De curând, de exemplu, guvernul maghiar uh, și din nou, nu este nicio surpriză, rămânând în domeniul ideologic. Deci cred că am avea nevoie de norme prea stricte care să nu permită un uh, spațiu de manevră prea larg uh, guvernelor din statele membre, în care nu putem avea încredere că vor respecta drepturile omului. Deci, nu doresc decât să sprijin activitatea raportoarei. Uh, mulțumesc, doamna Infant, În numele ideare cuvântul Nicola B. Bei. Nicola Bei, nu? No? we don't have We don't have not connected, but then... Nu este alături de noi. Doamna Kemp atunci în numele cerea. Vă rog. Vă mulțumesc. Mm, acest subiect este o chestiune foarte serioasă și cred că în această situație ar trebui să ținem cont de o serie de documente. Nu doar, uh, nu este vorba doar de azil și de migrație, ci și de directiva privind returnările. Și ar trebui să um, respectăm și statele membre și atitudinea din societățile uh, respective față de migranți. Însă, situația este nu mai este atât de tensionată, nu mai este confruntați cu imagini din uh, Lampedusa, uh, cu fluxuri um, necontrolate de migranți, um, oameni care vin din Libia și din Tunisia și ar trebui să mai discutăm o chestiune. Poate ar trebui să ne schimbăm filozofia, nu ideologia, ci atitudinea și modul în care Uniunea Europeană abordează chestiunea Uh, migratorie. De ce? Adevărul este că dacă în noul cadru financiar multianual există uh, ajutorul uh, pentru dezvoltare umanitară va fi limitat, indiferent de motive. Ce se va întâmpla cu așa numitul ajutor la fața locului, ajutor in situ? Ce se întâmplă cu... Nu am putea oare limita motivele economice care duc la fluxuri uh, migratorii spre Europa, pentru că este singura modalitate de a uh, controla migrația necontrolată. Uh, este singura modalitate de a ajuta Italia, de exemplu, sau Grecia, unde este o situație similară, unde refugiații um, ajung în Grecia din Turcia și cunoaștem cu toții imaginile de la frontiera dintre Turcia și Grecia. Drept urmare, nu putem să, ne, să, să închidem ochii în fața acestei situații. Trebuie să discutăm despre drepturile omului, desigur. Însă, ce se întâmplă cu faptul că situația economică în care sunt oamenii uh, îi determină să plătească pe contrabandiști, să ia o barcă nesigură cu care să încerce să ajungă în Europa? Nu contează cât de mult vom întări și consolida Frontex Um, trebuie să fim onești, să recunoaștem că ne confruntăm cu o problemă majoră și că nu apare o soluție la orizont. În plus, vom limita asistența uh, pentru dezvoltare, ajutorul umanitar, ceea ce nu va face decât să aducă să aducă cu sine noi probleme. Din câte știu eu, din contactele mele personale, în Liban, în Siria, în Sudanul de Sud există o problemă majoră legată de um, coronavirus uh, și va trebui să ținem cont și de această nouă problemă. Deci, doamnelor și domnilor, permiteți să reiterez această chestiune. Este o problemă gravă care nu poate fi limitată la discuții uh, academice, ci uh, trebuie să găsim soluții practice. Mulțumesc în numele Guare, cuvântul doamna Pelletier. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumesc, doamnă raportor. Mulțumesc și uh, Serviciului de Cercetare pentru studiu. Dragă Tineche, vedem care sunt uh, problemele pe care le identificați uh, legate cu această directivă în expunerea de motive. Mulțumesc uh, pentru umanismul cu care abordați acest subiect. Uh, noi, uh, grupul GUE, uh, ne-am opus de-a lungul timpului acestei directive privind returnarea, însă trebuie să recunoaștem că a permis să îngrădim încălcarea drepturilor fundamentale în anumite state membre, dar să reamintim că aceste drepturi sunt atacate în mod constant de către Comisia Europeană și de către statele membre. Tine că împărtășesc multe dintre recomandările dumneavoastră, respectiv că avem în primul rând nevoie urgentă de o evaluare, din punct de vedere cantitativ, bineînțeles, însă mai ales din punct de vedere calitativ. Și aș insista puternic pe adjectivul calitativ. Vă sprijin și în ce privește detenția, care a fost uh, prevăzută inițial ca o soluție de ultim recurs. Dacă este necesară, însă trebuie să fie proporționată și uh, uh, rezonabilă și trebuie să fie cât mai scurtă cu putință. Constatăm că nu e așa în prezent, pentru că dacă mergeți în aceste centre de detenție, vă vei da seama că durata este foarte lungă și câteodată uh, și adesea este chiar sistematică. Mă gândesc și la copii vulnerabili și a căror uh, protecție trebuie să fie uh, prioritatea noastră. Doamnă Strică, uh, insistați asupra situației lor și vă asigur de sprijinul nostru necondiționat pentru a pune capăt detenției copiilor pe teritoriul UE. Împărtășesc în mare parte ce conține raportul și amendamentele noastre vor pune accentul pe posibilitatea oferită statelor membre de acordat uh, un document de ședere persoanelor care fac obiectul unei decizii de returnare. Mă gândesc mai ales la lucrătorii și la lucrătoarele fără documente legale, precum cele care lucrează la Cronopost, la Alforvil sau uh, uh, cei care livrează uh, mâncare pe, cu bicicletele persoane care nu pot să fie returnate în virtutea principiului nerefulării. Ele trebuie să fie ocrotite și să nu fie trimise în țări unde sunt expuse la riscuri foarte grave uh, și care nu beneficiază de drepturi. Persoane care sunt în afara cadrului uh, legal ajung uh, să fie fără documente legale. Iată, s-a creat această categorie fără drepturi. E vorba de persoane care trebuie să fie protejate și incluse. E o datorie morală din partea noastră. Și aș avea o întrebare, dar putem discuta mai târziu. Insistați asupra garanțiilor procedurale, e foarte bine, dar aș dori să ne asigurăm că e vorba de întoarceri voluntare și că se garantează acest lucru și nu de întoarceri obligate, forțate. Am avut mărturii uh, de la ONG-uri care ne-au spus că nu era vorba neapărat de uh, întoarceri dorite, ci obligate. Aș dori să aprofundăm puțin uh, subiectul. Mulțumesc, Tineche. Mulțumim, doamnă Peletie. Aș dori să vă reamintesc că ne depășim timpul alocat Domnul director Fredox ar fi trebuit să intervină acum, dar mai avem uh, încă colegi. Doamna Mecer va primi cuvântul pentru două minute pentru o reacție. Isabel, nu știu dacă sunteți online. Doriți să reacționați? I've just heard before deci vă dau cuvântul să reacționați înainte de a da din nou cuvântul uh, raportarei doamnei Stric și comisiei. Am înțeles că Cineva din partea comisiei dorește să-și aducă contribuția la această discuție. Izabela, ești alături de noi? Foarte pe scurt, te rog. Da. Aș dori să uh, răspund pe scurt uh, chestiunilor ridicate de domnul Rangel. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Nu am avut timp să mă refer la această chestiune pe parcursul prezentării mele scurte. Metodologia acestui studiu. Acest studiu se referea la implementarea pe plan do- uh, domestic și metodologia se bazează pe informațiile primite de la statele membre. Metodologia inițială s-a bazat pe chestionarul transmis tuturor statelor membre studiate, însă un singur stat membru a completat formularul Germania, alte state membre au propus niște interviuri informale pe care le-am efectuat. Deci în lipsa uh, Uh, informațiilor comparabile, a trebuit să adaptăm uh, metodologia, ce, deci ne-am bazat pe cercetări de birou, pe informații de la o rețea europeană care se bazează pe informații primite de la statele membre, informații care au fost completate prin informațiile obținute prin interviurile efectuate în, cu statele membre și cu organizația ale, ale societăților civile și anumite dintre informațiile la care vă referiți în asta se regăsesc în metodologia folosită în acest studiu. Interdicția de a intra în sine nu va preveni o persoană să revină. De fapt, majoritatea țări, ă, persoanelor care revin în Uniunea Europeană provin din state care au nevoie de viză. Deci și Uh, deci uh, majoritatea oamenilor ar putea să se întoarcă în mod legal în Uniunea Europeană. O interdicție de intrare ar aduce cu sine imposibilitatea de a cere o viză. Deci o interdicție de a intra ar reduce posibilitatea uh, revenirii legale în Uniunea Europeană și nu a reduce migrația ilegală. În ceea ce privește examinarea ex officio, din oficiu. Acest lucru înseamnă începerea procedurii, conferirea uh, persoane respective pos- uh, posibilitatea de a-și exprima teama de a se întoarce în țara de origine. Pentru că dacă nu, uh, persoana respectivă devine obiectul procedurii de returnare și ar trebui să își exprime un uh, să recurgă la un apel, să conteste decizia de returnare, ceea ce nu este deloc eficient în comparație cu uh, o examinare din oficiu de la, bună de la bun început. În ceea ce privește sistemul de azil, este un punct de plecare bun, însă domeniul de, de protecție este mai uh, redus față de o protecție absolută în fața nereturnării, pentru că nu face obiectul um, uh, unor căi de atac pe plan european și pe plan internațional. Mulțumesc. Uh, aș da cuvântul comisiei, dar uh, tocmai am aflat că sunt alături de noi doi membri de la distanță care ar dori să se pronunță. Vă rog, uh, un minut, dacă se poate, doamna Zipal. Vă dau cuvântul dacă sunteți conectată și dacă puteți să vă limitați, vă rog, la un minut. Nu? Ba da este alături de noi. Birgit? Is she trying to? No? Then how about Madame Keller? Doamna Keller, dacă nu. La parol, un minut. Vă dau cuvântul pentru un minut dacă sunteți alături de noi. Merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe tine, Chestric, pentru raportul său foarte interesant. Și în studiul de la EPRS există informații interesante unde se constată lacune foarte importante. În Franța se uh, consideră că 10% din returnări uh, se fac cu uh, piedicile de ordin juridic, juridic geopolitic, practic, menționate în studiu. Dar acestea au uh, consecințe negative asupra politicii europene de azil. Dragă că aș dori ca acest aspect să fie mai subliniat în raport. Eu mă ocup de regulamentul de la Dublin și constat că este un subiect pentru persoanele care sunt considerate neeligibile pentru azil. Decizia de returnare nu este executată, fac din nou o cerere de azil, ceea ce uh, creează Uh, mișcări secundare uh, în cadrul procedurii Dublin, am uh, putea să limităm și situații de ilegalitate. E vorba de persoane care nu merg acasă, care rămân în umbră, în ilegalitate pe teritoriul europene, într-o mare precaritate și deci eu aș dori să insistăm pe importanța întoarcerilor voluntare în cadrul strategiei uh, propuse de Parlament în cadrul procedurii uh, pentru azil, noul pachet. Mulțumim, doamnă Keller. Dăm cuvântul Comisiei, foarte pe scurt, domnul Castelu. Senor Castelu, sta... Avem întârziere, deci, domnule Castelu, sunteți... Șeful uh, unității mm, pentru politici de returnare de la Comisie este alături de noi. Da, voi avea o intervenție foarte scurtă, însă necesară, pentru că acest uh, raport ar fi fost mai bun dacă ar fi existat un schimb de opinii cu serviciul tehnic de la Comisia Europeană. Deci, dacă ar fi, și lansăm această invitație pentru a purta un dialog cu Uh, Serviciul de, de Cercetare Științifică de la Parlamentul European. În ceea ce privește rata de returnare, acesta este un indicator, nu este singurul um, indicator și nu este singurul indicator uh, folosit de uh, comisie când analizăm situația operațiunilor de returnare. Avem o examinare calitativă și, cant- și cantitativă. Comisarul Avramopoulos a spus deja de ce nu am uh, prezentat o evaluare de impact în ceea ce privește reformarea directivei. Uh, asta nu înseamnă că Comisia Europeană nu evaluează situația întotdeauna, vedem ce se întâmplă, cum pun în aplicare uh, statele membre politica de returnare. Facem acest lucru în mod intens și regulat, re- regulat și uh, avem dovezi care contravin uh, informațiilor prezentate în, în, în acest raport. Suntem de acord cu anumite chestiuni prezentate de acest uh, raport, un sistem uh, adecvat de monitorizare, de exemplu, sunt aspecte care trebuie să fie promovate mai mult pentru următoare, în, în următorii ani. Uh, pentru că, așa cum au spus mai mulți uh, raportori care au luat cuvântul astfel, returnarea va avea un rol tot mai important în următorii ani pentru ca sistemul de azil să funcționeze bine, în ceea ce privește returnările voluntare. Pornind de la dovezile pe care le observăm, am văzut că nu există o perioadă uh, scurtă în mod automat. Uh, din potrivă, această perioadă este extinsă, ceea ce acutizează riscul um, legat de aceste returnări voluntare. Deci chiar dacă lucrăm la uh, consolidarea sistemului de returnări voluntare, nu considerăm că dur, durata în sine este o problemă. Și apoi, în ceea ce privește politica de nereturnare, unul din principalele elemente ale directivei. Știți prea bine că această directivă îi obligă statele membre să respecte acest principiu la toate, la toate etapele. Anumite state membre examinează această chestiune de 5 ori, ceea ce asta mi se pare puțin excesiv. Deci nu cred că principiul non-refoulement este o problemă. Nu există o lacună de protecție pentru că nu toate apelurile au un caracter suspensiv. Uh, uh, în uh, practică, jurisprudența Curții de la Luxemburg ne demonstrează contrariu. De fapt, 16 state membre au spun că uh, deciziile inițiale împreună cu cele uh, de azil, întotdeauna, un apel întotdeauna pune capăt procedurilor de, re, de returnare. Și în celelalte state, 11 uh, membre, suspendarea este acordată fie automat sau la cerere și astfel se garantează de fiecare dată o protecție automată împotriva nereturnării. Ce se întâmplă este că datorită legăturii slabe între azil și returnare, cei care ar trebui să fie returnați au mai multe posibilități pentru a împiedica această procedură. Și noi nu putem decât să îmbunătățim sistemul general. Sunt, depun, sunt depuse mai multe uh, apeluri care aduc cu sine uh, suspendarea automată sau depun mai multe cereri de azil. În ceea ce privește interdicția de intrare, domnul Rangel a fost foarte elegant în modul în care și-a prezentat ideile, deci și cred că are dreptate. Interdicțiile de intrare uh, au tocmai această menire și apoi ce a spus doamna Stric, uh, interdicțiile de intrare se referă la cei care se află în mod uh, ilegal pe teritoriul Uniunii Europene și care nu pot să se întoarcă. Acestea fiind spuse, momentul în care este pronunțată această interdicție și modul în care uh, poate fi implementată mm, pot fi discutate și în fine, domnule președinte, riscul de a ascunde, de a eluda. Nu putem fi de acord că uh, statele membre aplică acest, tratează acest risc în mod uh, nediscriminatoriu. Desigur, dorim, ca așa cum a spus și raportorul, ne, ne dorim alternative, însă uh, statele membre, în temeiul valorii noastre, nu recurg la asemenea criterii. Nu putem fi de acord că statele membre uh, impun pedepse pe perioada maximă posibilă din potrivă, statele membre recur la detenție ca o ultimă soluție și majoritatea statelor membre, pornind de la dovezi, uh, dovezile de care dispunem, permit atacarea perioadei în, în justiție a, a perioadelor de detenție uh, prevăzute. Dar, desigur, stăm, vă stăm la dispoziție pentru a avea un schimb de informații cu raportorul, cu um, serviciul de uh, cercetare a Parlamentului European, dar uh, detenția este folosită în mod proporțional de statele membre. Și mă voi opri aici, nu doresc să lungesc prea mult uh, discuția și în concluzie aștept cu nerăbdare să continu să lucrăm cu raportorul, cu raportoarea, vă punem la dispoziție informații suplimentare și aștept cu nerăbdare să reluăm munca la propunerea legislativă în sine pentru că mm, devine tot mai urgent să discutăm și acest punct într-un mod adecvat. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul raportare pentru o concluzie rapidă. Mm, v-aș ruga să fiți cât mai rapidă pentru că dăm cuvântul și directorului Frontex pe aceeași chestiune politice de returnare. Mulțumesc tuturor raportorilor alternativi și celor care și-au adus contribuția la această dezbatere. În primul rând, trebuie să uh, reacționez la o parte din observațiile domnului Rangel. Personal, nu cred că e politicos să insultați un cercetător uh, care și-a prezentat un studiu. Pentru că eu cred că este un atac la adresa integrității sale și sper că nu uh, o faceți intenționat a uh, dus uh, o muncă intensă în circunstanțe foarte dificile pentru că foarte multe informații nu erau uh, la dispoziție sau ușor accesibile. Sigur că avem poziții diferite, avem păreri diferite, ideologii diferite, dar haideți să nu ne lăsăm orbiți de ideologie, ci să ne uităm la realitate. Cred că cu toții suntem de acord, cu toții ne dorim o politică de returnare eficientă în Europa. Aici cu toții suntem de acord, dar trebuie să vedem care sunt instrumentele care sunt cu adevărat eficiente și dacă le aplicăm în, mod, în modul cel mai eficace cu, pusi, cu putință și respectând uh, uh, clauzele procedurale și principiul proporționalității. Avem de-a face cu un pachet. Și apoi, dacă ne uităm la uh, returnările voluntare, Comisia confirmă acest lucru, trebuie să fie o prioritate. Apoi, dacă ne uităm la cât de uh, des sunt aplicate derogările în aceste situații, asta înseamnă că persoanele nu au posibilitatea de a părăsi o țară în mod voluntar și unii raportori au spus asta, ceea ce are uh, uh, influență asupra durabilității returnării. Deci uh, întoarcerea voluntară este întotdeauna mai durabilă uh, decât cea obligată și trebuie să ne asigurăm că oferim condițiile pentru a se uh, întâmpla asta. Deci să oferim asistență uh, și în raport se spune că multe uh, state membre impun deja o interdicție de intrare când există o uh, uh, întoarcere voluntară. E un fel de stimulent pentru a ajuta persoana respectivă să uh, se întoarcă voluntar. Dar dacă primești stimulentul înainte de a respecta decizia respectivă, de ce să o mai aplici? Deci este un stimulent uh, și nu ca o sancțiune. Iar în ce privește detenția, trebuie într-adevăr să fie o soluție de ultim recurs. Trebuie ca alternativele eficiente să fie mai uh, utile și mai disponibile și aici cred că am putea face mai multe cu Comisia și cu Parlamentul European. Să ne asigurăm că detenția este cât mai scurtă cu putință, pentru că, într-adevăr, multe studii confirmă că cu cât perioada de detenție este mai lungă, cu atât uh, Uh, are mai puține efecte. Și o ultimă observație, articolul 6, aliniatul 4, și posibilitatea de a uh, oferi reședințe celor care nu pot să fie returnați. Există această dispoziție în legislație, dar nu este aplicată, ceea ce face ca directiva pentru returnare să fie mai puțin eficientă. Ideea noastră este să evităm uh, uh, migranții ilegali. Dacă sunt uh, ilegal, trebuie să fie returnați, dacă nu, trebuie să introducem în legalitate, pentru că dacă nu, uh, permitem unui număr foarte mare de migranți fără drepturi, fără perspective pe teritoriul europene, ceea ce este în, uh, nu e în interesul uh, nimănui. Și o ultimă observație în atenția Comisiei. M-a surprins faptul că Comisia spune că ar fi trebuit uh, să solicităm schimburi de vederi cu Comisia. Am cerut mai, de mai multe ori informații cu privire la implementarea. Am reamintit Comisiei în legătură cu, cu, cu obligația juridică de a publica, de a face aceste rapoarte. Deci faptul că se discreditează concluziile din acest raport este o ocazie ratată de către comisie, dar noi rămânem deschiși uh, la informațiile pe care se pare că le aveți la dispoziție, dar uh, pe care nu le-ați spus, uh, nu, nu le-ați trimis nouă în spiritul transparenței pentru a avea deci, o contribuție bazată pe fapte concrete. Mulțumim, doamnă Stric, pentru aceste concluzii și acum trecem la un punct care are o legătură directă cu acesta. Doamna Mariana Cristina Jorge, director al agenției Frontex, ne va face un stu- o prezentare. Avem uh, timp la dispoziție până la 10 și jumătate, nu mai pierdem timpul, deci, doamna Jorge, vă dăm imediat cuvântul. Nu știu dacă sunteți pe fir, da, se pare că sunteți. Aveți cuvântul. Mulțumesc, în primul rând, pentru că dați oportunitatea Frontex să prezinte raportul pentru uh, al doilea semestru 2019 privind uh, operațiunile de returnare. Știți că e o obligație care decurge din uh, uh, le, legislația care a intrat în uh, vigoare în anul anterior, dar Frontex a pregătit astfel de rapoarte uh, de-a lungul anilor și le-a prezentat uh, Comitetului de Conducere, dar și Parlamentului European. Aș dori să încep cu o declarație. Acest raport nu prezintă o situație de ansamblu a tuturor returnărilor din Europeană, nu acoperă nici operațiunile de returnare efectuate de către statele membre la nivel național, fără sprijinul uh, agenției Frontex. Obiectivul raportului este să prezinte o analiză comparativă cuprinzătoare a uh, coordonării Frontex între 1 iulie și 31 decembrie 2019, împreună cu observațiile ofițerului pentru drepturi fundamentale. Scopul nostru este să îmbunătățim coerența uh, și um, um, durabilitatea operațiunilor de returnare. După cum știți, uh, decizia este emisă de către statele membre. Rolul nostru este doar să venim cu asistență tehnică și coordonare operațională de pildă prin optimizarea resurselor la nivel european, făcând legătura între nevoi și cererile făcute de către statele membre. Obiectivul nostru este să organizăm operațiuni comune cu participarea a două sau mai multe state membre, să oferim asistență tehnică prin avioane, de exemplu, prin uh, uh, uh organizarea de uh, zboruri de trimitere, organizarea de uh, escorte când e necesar și cerut și prez- cu prezența reprezentanților Frontex uh, la bord. Ne asigurăm că sunt respectate uh, drepturile fundamentale, să oferim un plan de implementare care stabilește regulile și detaliile care reglementează operația mm, cu respectarea legislației care se aplică, uh, să stimulăm coordonarea și abordarea comună în uh, Uniunea Europeană și să finanțăm operațiunile de returnare. Agenția a reușit să pună la dispoziția statelor membre mai multe servicii, printre care și posibilitatea de a implementa operațiuni de returnare în, înspre mai multe țări de returnare decât în semestrele anterioare. Am pus la dispoziția statelor membre resursele umane necesare și noi continuăm să oferim uh, sprijin tehnic prin uh, punerea la dispoziție de aeronave, de exemplu, pentru a consolida comunicarea între agenție și statele membre, Frontex a fost implicată în organizarea unor reuniuni care a reprezentat o bază pentru dialog, dar și un schimb de uh, feedback operațional, îmbunătățind astfel eficiența operațiunilor de returnare. Agenția a oferit și asistență prin uh, oferința de consultanță și se, sesiuni de uh, training, prin schimbul de bune practici uh, și de experiențe. Acest raport a, opere, a a uh, acoperit operațiunile prin zboruri uh, charter a, uh, a, în ele au fost efectuate cu aeronave puse la dispoziția de către statele membre, dar și de Frontex. Am folosit de asemenea și zboruri comerciale. Operațiunile de returnare prin charter include și operațiuni pentru care mijloacele de transport și escortele sunt oferite de către țara de returnare. 8263 de persoane au fost returnate uh, înspre statele membre cu sprijinul Frontex, 75% în operațiuni cu zboruri charter, 32% zboruri programate și doar 1,5% Uh, persoane uh, readmise din, Turcia, uh, din Grecia spre Turcia. Numărul persoanelor returnate a crescut cu 8% față de semestrul anterior, datorită sprijinului acordat returnărilor pe zboruri programate. 163 de monitorizări au avut loc în operațiunile de returnare coordonate de către agenție, 91% din personalul Frontex uh, la cererea statelor membre. Cel puțin o persoană de monitorizare a fost prezentă la bord la cele 136 din cele 166 din operațiunile coordonate Frontex. Ne asigura, ne-am asigurat că atunci când avem de-a face cu un zbor colectiv sau un uh, zbor charter, întotdeauna se face cu prezența unui, uh, unei persoane de monitorizare la bord. Care au fost provocările cu care ne-am confruntat? Uh, operațiuni preponderent naționale versus operațiuni comune. Noi am monitorizat eficiența uh, cost cheltuiele a acestor operațiuni de returnare trebuie să ne asigurăm că aceste operațiuni uh, sunt eficiente, dar asta n-a fost tot timpul uh, posibil din punct de vedere al costurilor. Două treimi din uh, returnările prin charter, persoanele returnate proveneau doar dintr-un stat membru, în pofida faptului că operațiunile de returnare comune sunt mai eficiente, pentru că uh, se asigură un număr redus de zboruri uh, cu număr mare de persoane returnate. Ar fi nevoie de modificări la nivelul politicilor și procedurilor state membre, statelor membre, atât din perspectiva dorinței de a se asigura operațiunilor, cât și din perspectiva uh, operațiunilor comune pentru a face față mai bine uh, anulărilor uh, de ultima clipă. Statele membre sunt încurajate să deschidă operațiuni uh, pentru participarea altor state membre dar și să participe la operațiuni uh, organizate de alte state membre și nu să organizeze aceste operațiuni singure. De asemenea, să organizeze operațiuni cu destinații multiple pentru a uh, extinde oferta la dispoziția celorlalte state membre și pentru a optimiza folosirea uh, locurilor disponibile la nivelul aeronavelor și acoperi cât mai multe zone geografice statele membre informează doar în ultimul moment uh, Frontex sau nu au uh, oferit suficiente informații organizate, pentru operațiunile organizate la nivel uh, național, ceea ce a împovărat capacitatea agenției de a planifica operațiunile de returnare și a dus și la suprapunerea unor operațiuni înspre aceeași destinație cu efecte negative Uh, asupra uh, relațiilor existente între UE și țări terțe. În ce privește cadrul juridic, unele proceduri și uh, practici din operațiunile coordonate de Frontex sunt diferite de cele uh, desfășurate la nivel de state membre. Avem un cod de conduită pentru statele membre participate, avem uh, uh, obligațiuni de raportare față de Frontex, avem mecanism de plângeri pentru drepturi fundamentale și alte astfel de instrumente. Această lipsă de organizare a procedurilor de organizare e percepută de către statele membre ca o povară suplimentară și uh, câteodată avem de-a face și cu bariere de limbă, ceea ce face ca cooperarea să fie mai puțin uh, uh, bună. De asemenea, ceea ce privește returnările cu ajutorul personalului Frontex. Doamnă Jorge, v-am rugat totuși să încercați să sintetizați puțin prezentarea dumneavoastră pentru a avea și posibilitatea de a dezbate înainte de a se încheia. Închei. Vorbeam de folosirea personalului Frontex pentru returnări și pentru escortare. Statele membre pot uh, face uz de această posibilitate și voi încheia menționând faptul că Eh, observatorul pentru Drepturile Omului a formulat observații în 10 domenii și a tras concluzii în, 100, eh, în urma unor eh, câteva sute de rapoarte înaintate din partea statelor membre și a celor șase raporturi din partea monitorilor. Operațiunile de returnare, conform acestor uh, rapoarte, s-au făcut uh, respectând drepturile fundamentale și uh, regulamentul și reglementările în vigoare. Și acum, dacă aveți întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumim pentru prezentarea în legătură cu poliție și operațiunile organizate de Frontex. Acum să văd membrii. Din partea PP-ului, domnul Rangel va interveni? Sau domnul Tobe? Domnul Rangel. Da, dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă Jorge. Vă mulțumesc, spune domnul Rangel în portugheză. Rolul Frontex este crucial pentru a asigura niște granițe externe sigure, însă nu se oprește aici. Nu acesta este principalul său obiectiv. Frontex este esențial în ceea ce privește promovarea altor forme de solidaritate și cooperare și asta presupune desfășurarea de operațiuni de returnare. În ciuda modificărilor recente la temeiul dumneavoastră juridic, e clar că încă pot fi îmbunătățite foarte multe lucruri. Deși în ultimele trei uh, semestre au crescut operațiunile, e clar că Frontexul de returnare a sprijinit o mică porțiune din returnările care au avut loc în statele membre. Care e întrebarea mea? de ce credeți dumneavoastră că statele membre încă au atâtea rețineri în a recurge la capabilitățile Frontexului pentru aceste operațiuni de returnare? De asemenea, v-ați referit la faptul că, din păcate, cooperarea este um, împiedicată de obstacole administrative. Nu credeți că s-ar îmbunătăți cooperarea dacă statele membre ar elabora, în colaborare cu Frontex, niște sisteme conectate la agenție pentru a gestiona returnările, nu credeți că astfel și returnările ar fi mai eficiente? și chiar uh, mai uh, respectoase față de drepturile omului și de regulile de protecție umanitare. Deci nu credeți că ar fi bine să fie gestionat totul uh, cu precădere de Frontex? Implicarea agenției Frontex ar putea fi soluția pentru a spori eficiența, dar și uh, nivelul de protecție a drepturilor omului și a valorilor noastre. Vă mulțumesc! Doamna Ghiom, aveți cuvântul. Rapid. În primul rând, volumul de informații care ne-a fost comunicat astăzi este enorm și va trebui să analizăm lucrurile cu multă seriozitate. Această discuție vine în paralel uh, la discuția pe care tocmai am avut-o legată de prezentarea raportului colegei uh, Tineke Strike. Eu aș vrea să știu care este părerea agenției Frontex în legătură cu un subiect. Aceste agenții se cere tot timpul să facă mai multe, tot timpul mai multe. Uneori uh, chiar și pentru anumite chestiuni care nu constituie grosul activității sale. Acum, vorba de cooperare. Am văzut-o la raportul doamnei Strike, Cooperarea între statele membre sau diferențele în ceea ce privește modul de funcționare sunt destul de accentuate. Aș vrea să știu dacă vom avea elemente mai precise în legătură cu această cooperare sau, de fapt, lipsă de cooperare între statele membre. Mulțumesc. Doamna Intveld acum. Voi fi foarte succint. În primul rând, sunt de acord cu ce au spus atât domnul Rangel cât și doamna Guillaume în legătură cu rolul statelor membre și lipsa de sprijin din partea acestora. Și a doua întrebare – Doamnă George, ați menționat uh, drepturile fundamentale și me- uh, mecanismul de plângeri cu privire la drepturile fundamentale. Am văzut în trecut că, de fapt, acest mecanism nu funcționează corect. Dacă plângerile trebuie adresate autorităților naționale, iar Frontex Frontex-ul niciodată, uneori, nu e conștient de faptul că s-au înaintat acele plângeri, cum putem considera că lucrurile pot funcționa? Și punem, am pus această întrebare și în contextul altor activități desfășurate de Frontex, însă în cazul returnărilor mm, și văzând ce se întâmplă la frontiere, deci aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Și ca și doamna Ghiom, dincolo de cifrele numeroase pe care le-am auzit, aș vrea deci să știu care este părerea dumneavoastră legătură cu ce v-am întrebat. Doamna Strike, acum de la Vers. Mă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Am o întrebare legată de returnările voluntare. Știu că acum treptat Frontex-ul își consolidează capacitatea de a mm, recurge la returnări voluntare. Cu ce state membre vreți coopera? Și care e situația actuală legată de capacitate în acest domeniu? Și acum, referitor la drepturile fundamentale, Frontex nu are permisiunea să activeze în domenii în care sau în zone unde drepturile fundamentale sunt încălcate. Există zone acum la granițe Uniunii Europene unde din cauza acestui motiv Frontex nu are cum să fie operativ? Există anumite teritorii unde Frontex nu vrea să se implice sau nu are cum să se implice și în ce măsură poate influența Frontex lucrurile, dacă există o încălcare a, a drepturilor omului, cum se poate asigura că statele membre se comportă corect și cum se poate asigura că vor pune capăt acelor încălcări. Ați spus de asemenea care a fost uh, numărul de rapoarte legate de incidente sau de plângeri și că s-a evaluat asta. Pe de altă parte, din ceea ce privește observațiile din 2019 ale observatorului cu privire la drepturile omului. Dumnezeu exprimă în aceste observații îngrijorări legate de recurgere la forță sau la anumite incidente cu Frontex care uh, le permit statelor membre să folosească, de exemplu, câini sau uh, gaz lacrimogen. Ce face Frontex în astfel de situații? și care este actuala situație în ceea ce privește ofițerul pentru drepturile fundamentale. Acest post a fost ocupat, este uh, disponibil sau nu, deci noi nu știm nimic, e totul foarte opac aici. Acum, în ceea ce privește achiziționarea celor sau angajarea celor 40 de monitori cu privire la drepturile fundamentale care sunt stabiliți în uh, regulamentul Frontex. Doamna Schepa, mulțumesc. Doamna Kempa, mă scuzați. Mă, vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Eu am uh, urmărit cu mare atenție activitățile agenției Frontex și vă felicit pentru activitatea dumneavoastră. Aș vrea să mă refer și la punctul anterior acum, deoarece cele două sunt legate între ele. dar principalul instrument este directiva returnării ar trebui de să ne punem din nou pe treabă cu privire la această directivă. Asta credem noi că e recomandat acum. Procedurile la frontieră ar trebui să fie mai expeditive în cazul persoanelor le căror solicitări au fost respinse. Și o mai bună cooperare între autorități și Frontex uh, e de dorit și, bineînțeles, între autorități. Proceduri de apel mai rapide, proceduri mai rapide de uh, refuzare a solicitărilor, proceduri de returnare mai rapide, informații actualizate care trebuie să fie disponibile cu privire la identitatea și statutul legal al tuturor persoanelor pentru care au fost emise decizii de returnare. Vom ține cont de toate aceste lucruri în amendamentele noastre, însă trebuie să vă spun că uh, Ceea ce se vede clar este că documentul ar trebui actualizat cu toate aceste informații. Doamna Peleți, acum de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și eu mulțumesc și o reprezentantei Frontex. Câte informații ne-ați referit? Colegii noștri de la PPE sunt încântați. E o abordare cantitativă, nu? În fine, în februarie, Frontexul a spus că volumul bugetului va determina activitățile pe care trebuie să le desfășoare în domeniul returnările și cum anume se va asigura agenția pentru a integra persoanele uh, care fac obiectul unei decizii de returnare pentru că agenția să nu participe la operațiuni care până la urmă ar putea pune în pericol persoanele care fac obiectul acestor decizii de returnare. Și acum, Forul consultativ Frontex a recomandat ca agenția să nu sprijine operațiuni de returnare din Ungaria din cauza obligativității din cauza faptului că nu sunt respectate drepturile fundamentale. Deci ce se întâmplă? Nu mai sprijiniți operațiune de returnare din Ungaria? Dacă nu, cum veți garanta că această cooperare cu Ungaria uh, nu periclitează agenția, nu o face complice la aceste activități care ar putea încălca drepturile fundamentale. Vă mulțumim! Și iată că acestea au fost întrebările care v-au fost adresate. Doamna George de nou ne va răspunde, directoare la Frontex, Divizia Operațională. Poate că puteți reacționa la observațiile și întrebările directe care v-au fost adresate de eurodeputați. Vă dăm cuvântul din nou. Vă mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea de a reacționa. Există anumite elemente care nu țin neapărat de acest raport cu privire la returnă, dar voi încerca să mă refer la toate. Acum, cum putem coopera mai bine cu statele membre și put, cum putem crea sisteme creat, gestionate de uh, agenție pentru a face mai lină această cooperare. Agenția promovează multe grupuri de lucru, multe reuniuni de lucru pentru a duce la oaltă statele membre în vederea discutării nevoilor de cooperare. Acum, referitor la sisteme, am dezvoltat mai multe sisteme de gestionare a returnărilor. Acestea sunt acum uh, îmbunătățite. Acum un an și jumătate am avut un sistem dezvoltat de comisie pentru gestionarea generală a returnărilor în Uniunea Europeană. E un sistem pe care îl, folosim, îl vom folosi de platformă pe viitor pentru ca agenția să poată gestiona sistemele uh, de schimb de informații și uh, de cooperare în ceea ce este promovarea și punerea în practică a returnărilor. Așa, după cum am menționat și în raport și așa după cum s-a mai spus, e nevoie de mai multă cooperare. Există reguli și regulamente interne în statele membre care nu sunt armonizate și acest, ce agenția face multe eforturi pentru ca împreună cu statele membre să găsească cele mai bune practici și proceduri. Am dezvoltat, de pildă, un sistem care să poată fi folosit de statele membre, un sistem de, returnare, de, de gestionare a cazurilor de returnare care să ajute statele membre să implementeze asta la nivel național pentru a se organiza între ele ceea ce privește aceste proceduri de returnare și pentru a înlesni o viitoare cooperare. Acum, punerea în practică a regulamentului și diferitele aspecte legate de procedura de returnare, avem o foaie de parcurs stabilită cu comisia, uh, respectată și de bordul nostru de directori. Acum suntem în faza de pregătire a preluării anumitor programe de returnare și post-returnare, programe dezvoltate de statele membre în UE, însă deocamdată nu avem un proiect dezvoltat într-un anumit stat membru pentru a iniția returnările voluntare. Deci e încă ceva în curs. Acum, încălcarea drepturilor fundamentale și mecanismul de plângeri. Avem proceduri și sisteme care funcționează foarte bine. Când desfășurăm operațiuni pe teritoriul statelor membre mm, cu ofițeri uh, trimiși de la Fortex, există un mecanism de plângeri și de raportare. Dacă nu sunt respectate drepturile fundamentale, ofițerii respectivi sunt obligați să raporteze asta la Frontex și dacă se încalcă în drept fundamental sau există această posibilitate, ofițerul nostru pentru drepturi fundamentale se ocupă de coordonarea operațiunilor. Deci dacă intervin astfel de situații în timpul activităților noastre. Acum, mecanismul de plângeri. Uh, are de-a face tot cu drepturile omului, e un sistem de plângeri plângerile respective merg direct la biroul pentru drepturi fundamentale, nu trec pe la autoritățile naționale pentru a fi canalizate ulterior către uh, ofițerul de drepturile omului, ci merg direct. Există diferite canale de comunicare, însă vă spun că acesta este un canal direct către ofițerul pentru drepturi fundamentale. Și acum referitor la toate aspectele ce țin de respectarea, monitorizarea drepturilor fundamentale, indiferent de ce activități au loc la gestionarea granițelor externe. Există obligativitatea raportării incidentelor grave și dacă situația se repetă uh, și dacă e nevoie de o evaluare din partea agenției, cooperăm întâi cu statul membru pentru a identifica situațiile și pentru a solicita uh, să nu se mai repete situațiile respective sau să fie corectate. Însă regulamentul permite de asemenea directul executiv să suspende sau să încheie orice fel de operațiune în statul membru respectiv dacă există îngrijorări grave legate de respectarea drepturilor fundamentale și mă opresc aici mulțumindu-vă. Vă mulțumim și noi, spune domnul Lopez Aguilar, vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră, pentru efortul de a răspunde la întrebările directe care v-au fost adresate și vă mulțumesc tuturor de altfel. Cred că am auzit fiecare persoană care a vrut să intervină. Nu mai sunt alte persoane pe listă. Vă mulțumesc că, că ați respectat timpul pentru a reușit să terminăm la timp, dar ce chiar terminăm la timp. Am avut un vot dimineața asta la raportul Tantino în ce privește cooperarea și cortul judiciar între UE și Noua Zeelandă. Raportul a fost adoptat ...37 de voturi pentru, 26 împotrivă și două abțineri. Deci clar adoptat. Ne vom relua lucrările săptămâna viitoare, pe 6 iulie mai exact, la 9 dimineața, vom avea o sesiune extraordinară a Comisiei Libe. Deci ne vedem luni. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc un weekend cât mai plăcut. La revedere!